Buon pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor. Deși nu prea sunt uh, de față mulți colegi, am așteptat deja sfertul academic, 15 minute, deci cred că e necesar să începem lucrurile de azi. Și trec la primul punct al ordinii de zi. E vorba de adoptarea proiectului de ordine de zi. Și uh, colegii au văzut probabil că unica cerere de modificare a ordinii de zi e cea de a inversa ordinea punctelor 15 și 16 pe care le vom analiza mâine dimineața. Cererea a fost formulată de colegul Valensa din uh, motive de uh, urgență are un program încărcat și a cerut astfel ca să vorbească înaintea colegului Salavracos, care mi se spune că a acceptat această propunere. Deci se va discuta mai întâi punctul domnului Valensa și apoi cel de care se ocupă domnul Salavracos. Apoi avem petiționari prezenți pentru petițiile 446 per 2007, 768 per 2012, punctul 10 de pe ordinea de zi și punctul 20 privitare la unele proiecte din București de clădiri și petiția de la punctul 21. Nu sunt alte elemente pe care să vi le comunic. Dacă nu aveți obiecțiuni, se consideră adoptată ordinea de zi de astăzi. Nimeni nu are nimic de obiectat. Punctul 2, avem adoptarea procesului verbal al reuniunilor din 25-26 uh, noiembrie 2012, 2013 mă scuzați, și 5 decembrie 2013. Are cineva ceva de obiectat? Nu, deci se consideră, se consideră ca fiind adoptate și uh, procesele verbale mm, ale acestor reuniuni și nu avem alte observații. Deci putem uh, Trecem mai departe, recuperând întârzierea, trecând astfel la primul punct de pe ordinea de zi, petiția 446 per 2007 privit, a fost depusă de un cetățean britanic și privește, se referă la dreptul de vot uh, la alegerile pentru Parlamentul Național Britanic uh, al cetățenilor britanici care locuiesc în străinătate. Petiționarul nu este de față, dar substituindu-l uh, e de față doamna Charlotte Oliver și îi dau cuvântul pentru 5 minute. Thank you very much. Uh, I'm representing... Mulțumesc. Uh, reprezint aici pe domnul Harry Schindler, care ar fi dorit foarte mult să fie de față, dar are 93 de ani și s-a plâns de problema asta mulți ani și a scris Comisiei uh, Petițiilor în 2007 Eh, și s-a adresat și Curții Europene Drepturilor Omului. Eh, procesul său a intrat pe rol până anul trecut, în 2013, Curtea Europeană a hotărât, după cum probabil mulți știu, că faptul că cetățenii britanici eh, care locuiesc în afara Regatului Unit mai mult de 15 ani nu mai pot vota în alegerile naționale. Domnul Schindler a spus că uh, era o încălcare a dreptului său, conform articolului 3 al protocolului 1 al Convenției și Regatul Unit uh, a făcut o întâmpinare ținându-se cont de faptul că acum 5 ani s-a dat o sentință doel pe această problemă, deci există un precedent. În mai anul trecut, uh, sentința CEDO a spus că nu a existat nicio încălcare că să dă dovadă de flexibilitate. Statul membru național poate da dovadă de flexibilitate în a stabili propriile legi electorale dacă scopul este legitim și anume de a determina dacă o persoană mai are sau nu o legătură cu țara sa de origine. S-a spus că această măsură a fost proporțională și de aceea nu a existat nicio încălcare a vreunui drept al acestei persoane. Domnul Harry Schindler, împreună cu mine și o delegație de alți cetățeni britanici care locuiesc uh, în afara uh, sau în zona Uniunii Europene. Uh, am vorbit direct cu doamna Vivian Redding, care anul trecut a făcut comentarii foarte pozitive, susținând cazul lui Harry Schindler. Mai ales uh, a spus uh, doamna Redding că ea consideră că Regatul Unit, uh, care nu dă voie cetățenilor britanici de străinătate după 15 ani să mai voteze la legile naționale, penaliza, pedepsea cetățenii Uniunii Europene care doresc să-și exercite dreptul de libertate de mișcare, de circulație. Mă afectează și pe mine regula asta pentru că eu sunt un avocat uh, englez, uh, în 2001 m-am mutat în Italia, un, un, conform uh, directivei uh, de resort, îmi desfășor activitatea ca avocat în Italia, dar îmi mențin legătura cu Regatul Unit, am un certificat de a practica acolo și 99% din clienții mei din Italia sunt cetățeni britanici, la fel ca mine, și-au domiciliu în străinătate, uh, în Europa și deci din 2016 regula asta mă va afecta și pe mine, deși reprezint în fiecare zi cetățeni britanici. Clienții mei sunt britanici. Trebuie să le, exprim, să le explic diferența între, dintre dreptul italian și cel britanic. Asta va însemna că și eu îmi voi pierde dreptul de vot. Deci nu îl afectează doar pe Harry Schindler uh, chestiunea asta, ci probabil pe 1,7 milioane de cetățeni britanici care locuiesc în afara Marii Britanii, în Europa. Deci după întâlnirea noastră cu Comisia Europeană, Uh, Comisia a spus că vor întreprinde orice măsură va fi necesar, asta spune și în raportul pentru cetățenie 2013, ca să se opună acestei reguli care este discriminatorie. Și Harry Schindler uh, m-a rugat să vă mulțumesc foarte mult pentru că l-ați invitat astăzi aici după, cred, șapte ani de când și-a formulat prima petiție, poate că nu e un obicei ca o petiție să dureze atât de mult, sau, mă rog, analiza acesteia, dar am uh, înțeles că decizia de anul trecut și comentariile doamnei Reding a, au redus această problemă în prim plan. Acum încă e și mai important pentru cetățenii britanici care poate că se confruntă cu riscul uh, unui referendum care poate fi propus din 2015 e o propunere în Camera Lorzilor, un referendum uh, care să stabilească dacă da sau nu uh, Regatul Unit mai rămâne sau nu în Uniunea Europeană. Și realitatea este că oameni ca mine sau Harry Schindler uh, nu am avea dreptul să votăm, să participăm la un asemenea referendum, deși noi suntem cei care avem experiență directă în legătură cu modul în care libertatea cetățenilor UE din Uniunea Europeană funcționează de fapt în practică, care sunt avantajele pe care le avem noi de pe urma acestei libertăți și noi nu ne vom putea exprima părerea dacă uh, Regatul Unit să mai rămână în UE sau nu și afectează și alte țări uh, uh, acest referendum, Germania, Irlanda, Danemarca, Cipru și Malta într-o anumită măsură care restricționează dreptul de vot al cetățenilor lor care își stabilesc domiciliul în afara țării de origine. Deci, într-adevăr, unor oameni li se ia acest drept după un anumit interval de timp. Harry Schindler nu mai are drept să voteze în uh, Regatul Unit pentru că de aproape 30 de ani locuiește în Italia. Mă scuzați, am am pierdut șirul. Da, deci domnul Schindler nu mai are drept de vot în Regatul Unit, uh, ceea ce reprezintă discriminare și o pierdere a drepturilor sale legitime, pentru că nu doar că nu are dreptul să voteze în Regatul Unit, dar nu are dreptul să voteze nici în Italia. Regatul Unit a sugerat CEDO că el are alegerea de a deveni un cetățean italian, poate să opteze să devină un cetățean italian dacă vrea să voteze în Italia, că acolo locuiește. Însă și el a fost uh, absolut uh, indignat să audă așa ceva, pentru că naționalitatea e prima noastră legătură cu o țară, cu o cultură, cu o societate, cu politica din această țară, noi suntem cei care trebuie să alegem dacă să rupem sau nu acea legătură. Cum fac multe țări, cum fac și cetățenii italieni, trebuie să avem dreptul să uh, votăm în țara noastră de origine pe, tot, uh, pe, pe toată durata vieții noastre că avem dreptul să, să ne mutăm înapoi în țara noastră, când vrem noi. Și acum suntem un grup de cetățeni britanici și de altă origine din Europa, care eh, cerem ca această regulă să fie urgent examinată, analizată, înaintea viitoarelor alegeri din Regatul Unit din 2015 și înaintea unui posibil referendum eh, la care n-am putea să votăm cerem uh, Comisiei dumneavoastră să-și utilizeze toate puterile pe care le are, uh, să se adreseze Comisiei Europene, Parlamentului European, pentru a uh, face o propunere de revizuire. Noi, cetățenii, nu știm exact ce poate face Parlamentul European, însă am cerut ca acest caz să fie trimis în fața Curții Europene de Justiție, deși cazurile de această natură sunt foarte rare Comisia face și ea referire la Curtea Europeană de Justiție și am cerut că acest caz, unde există o clară discriminare ilegală și o penalizare a cetățenilor care își exercită dreptul de libertate a circulației, trebuie să fie examinată foarte urgent. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea comisiei, are cuvântul acum reprezentantul comisiei. Da, mulțumesc! doamnă președinte, și, da, într-adevăr, ca reprezentant al petiționarului, după cum a menționat reprezentat, reprezentat petiționarul, lui Comisia are cunoștință de această problemă. La ora actuală niciun stat membru nu are o politică de a acorda mm, cetățenilor străini cu domiciliu pe teritoriul lor dreptul de a vota în alegerile naționale. Deci, acești cetățeni își pierd dreptul de a vota în orice fel de alegeri naționale. de fapt, o asemenea măsură nu prea e coerentă cu dreptul fiecărui cetățean de a participa la viața democratică. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și că organizația Parlamentelor Naționale și a alegerilor nu respectă dreptul și eu european. Și deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. Alegerile uh, naționale nu se încadrează în acquis comunitar. Din 2010 Comisia a lansat o dezbatere cu statele membre și actorii implicați uh, pe tema asta și apoi în 2013, în raportul pentru cetățenie, Comisia a anunțat că va propune moduri constructive ca cetățenii europeni care și-au domiciliu în altă țară UE să poată să voteze în continuare în alegerile naționale din țara de origine. Deci, uh, noutățile pe care vi le pot anunța aici sunt faptul că mm, foarte curând Comisia va publica un document cu această propunere, asta însemnând în, uh, la începutul 2014, în următoarele săptămâni sau luni. Mulțumesc! Președinte, mulțumim uh, reprezentantului Comisiei. Eh, dorește vreun coleg să ia cuvântul eh, la punctul acesta? Nu. Foarte bine. Eu consider că petiția aceasta ridică o problemă deja foarte cunoscută Comisiei, după cum rezultă și din intervenția reprezentantului eh, Comisiei Europene. Și deși nu avem puterea de a interveni, pentru că e un caz care ține de competența națională, Uh, fiind vorba de legislația electorală a fiecărui stat, însă Comisia cu inițiativa lansată de doamna comisar Reding cu siguranță e atentă la această situație pentru că e o încălcare clară a dreptului recunoscut de Carta, de Carta Drepturilor Fundamentale pentru fiecare cetățean de a-și exercita dreptul electoral activ și pasiv în orice situație, ceea ce uh, nu se respectă actualmente. Eu cred că, având în vedere cele spuse aici, putem menține deschis această petiție Domnul Schindler de atâția ani de zile se străduiește să-și câștige această bătălie, să încercăm să-l ajutăm, să solicităm cu o notă ulterioară Comisiei și doamnei comisar Reding să accelereze lucrurile cu inițiativa care a fost deja lansată acum câtva timp. Deci propun să lăsăm deschisă petiția cu indicația asta, dacă nimeni nu are nimic împotriva. Văd că nimeni uh, nu-și exprimă uh, dezacordul, așa că uh, mulțumesc, doamne Oliver, pentru că ne-a prezentat petiția domnului Schindler și lăsăm deschisă petiția. Vom scrie Comisia Europene și doamne comisar Reding ca să susținem ceea ce face în legătură cu dreptul de vot al tuturor cetățenilor europeni. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, așa nume? Petiția la punctul de la punctul 6, petiția 1138 per 2012, adresată de un cetățean elen, în numele operatorilor de linii de transport cu autocarul din partea centrală și de nord a Greciei, eh, privind dereglementarea transportului rutier de călători. Eh, petiționarul nu este prezent, deci dăm cuvântul direct eh, Comisiei Europene. Vă rog, domnul Micu. Mulțumesc foarte mult. După cum ați văzut în răspunsul dat de către Comisie în 2013, noi am informat Parlamentul European că guvernul din Grecia a luat deja măsuri tocmai pentru a liberaliza piața transporturilor în Grecia și a informat Parlamentul de asemenea că în ceea ce privește aceste uh, afirmații referitor la anumite avantaje uh, de impozitare, Comisia va examina acest subiect. De atunci și până în prezent, în data de 1 octombrie 2013, Grecia a adoptat un, uh, o legislație cadru în ceea ce privește transporturile în această țară și câteva săptămâni mai târziu am reușit să închidem această anchetă în ceea ce privește afirmațiile referitoare la avantaje fiscale, pentru că serviciile uh, Direcției Generale de uh, Concurență nu au găsit niciun fel de încălcări. Thank you. Someone asking for the floor. Mulțumim foarte mult. Dorește cineva să intervină? Nessuno chiede di intervenire sul... Nimeni nu a cerut să intervină. Domnul Salavracos. Εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι επειδή δεν υποστηρίζεται από πλευράς του ετούντος και επειδή βεβαίως... Mulțumesc, doamna președinte. Având în vedere că această meserie în Grecia a fost liberalizată și anume meseria de șofer de camion de transporturi, aș dori pur și simplu doar să uh, subliniez faptul că nu sunt întru totul de acord cu cele spuse de către Comisie. Domnul Salavracu, vrea să se închidă petiția? Da, da, exact. non ci sono obiezioni da parte... Bene, nimeni n-a nimic de obiectat uh, din partea colegilor. Din istoricul petiției rezultă că iată, Comisia a deschis și o anchetă privitoare la situația denunțată de cetățeanul grec, petiționar. Uh, anchetă care a uh, continua până în ziua de astăzi, moment în care Grecia, după cum s-a spus aici, mă rog, guvernul elen a adoptat măsuri de liberalizare care ar încălca exigențele cetățeanului elen sau reprezentate de acesta. Astfel, considerăm că putem face, după cum sugerează domnul Salarakov, să închidem această petiție, sperând că situația cu aceste măsuri ale guvernului să se poată rezolva concret. Deci închidem uh, petiția de la punctul 6 și trecem la petiția scrisă la punctul 7, numărul 711 pe 2012, adresată de uh, cetățean polonez în numele firmei de avocatură Cancelarea Pravnevigen privind interpretarea anumitor dispoziții ale regulamentului uh, numărul 1071 pe 2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilirea unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogarea directivei, conform petiției prezentate comisiei noastre, guvernul polonez nu ar respecta normele în vigoare, nici aici nu e prezent semnatarul, așadar dau cuvântul direct reprezentantului comisiei. pronuncia impossibile. spero che... Yes. Da, un nume imposibil de pronunțat. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, că mi-ați dat cuvântul. De fapt, în, e vorba de o petiție înaintată de un cabinet juridic care reprezintă, de fapt, uh, petiționarii, un cabinet de avocați, care se referă la uh, încărcarea de către statul membru, și anume Polonia, unui regulament în ceea ce privește condițiile de, ce trebuie respectate pentru a exersa profesia de transportor și uh, mai ales anexa 4, unde se uh, afirmă că nu este foarte clar. De fapt, noi am răspuns deja și am, uh, în răspunsul nostru am dat o listă întreagă de încălcări posibile care ar putea interveni la această anexă 4 și nu este exact același lucru, aceeași formulare ca și regulamentul de bază la care petiționarul se referă. Însă, așa cum am explicat, am clarificat, aceste descrieri ale încărcărilor celor mai frecvente care sunt prevăzute în această listă din anexa 4 a regulamentului, e bine, acest lucru trebuie înțeles în contextul regulamentului 561 în ceea ce privește durata de conducere care se aplică șoferilor. Acest regulament, de fapt, nu este menționat direct Dar, cu toate acestea, la articolul 6 punctul 1 din regulament, există o trimitere la regulile comune în domeniul acesta referitor la durata de uh, condus zilnică și e vorba de regulamentul 561-2006, articolul 4 din acest regulament, care fixează exact aceste durate. Și, de fapt, felul în care punctul 1, A și B din anexa 4 de la regulament este, sunt formulate, ar trebui să fie înțeles în contextul prevederilor uh, prevăzute de către Comisie în acest regulament și anume 561-2006. Vrea cineva să ia cuvântul? Nu. Bun. Așadar, la cererea semnatarului petiției, care ni se adresează în legătură cu interpretarea corectă a legii la care se referă. Eu cred că în lumina răspunsului pe care ni l-a oferit Adineu, reprezentanta Comisiei, putem să închidem această petiție. Trimițând însă semnatarului și cetățenilor pe care îi reprezintă el, intervenția de astăzi a Comisiei, care ne oferă o pistă pentru o interpretare corectă a textului de lege care spune petiția că nu e destul de clară ca să rezolvăm problema aplicării concrete care apare din uh, eh, gradul de dificultate al interpretării. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, închidem petiția și trimitem semnătatea de această interpretare, sau mă rog, metoda de lectură a uh, normelor care ne-a fost sugerată de comisie. Bun, așa vom face. Și trecem la Următoarea petiție, petiția de la numărul 8, numărul 0021 pe 2013, adresată de cetățeanul John Savage, cetățean britanic, privind costurile excesive aplicate de parcul pentru recuperarea deșeurilor de la Allerton. Și în petiție sunt prezentate anumite motive. Eh, dau direct cuvântul Comisiei pentru că semnătarul nu este de față. Domnul Diaz del Castillo. Uh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Această petiție se referă la chestiuni legate de mediu, de competiție, concurență, ajutoare de stat. Și, de fapt, aici putem spune că sunt trei direcții generale care sunt implicate. Eu reprezint Direcția Generală pentru Mediu și intervenția mea se limitează doar la aspectele legate de mediu pe care acest proiect le conține și apoi colegii mei vor lua cuvântul ulterior. Înainte de toate, proiectul descris în această petiție referitor la incinerarea deșeurilor și la o unitate de triere a deșeurilor mecanică. Din câte știm noi, bazându-ne pe elementele ce au fost furnizate de către uh, petiționari, se pare că nu s-a acordat încă un permis de uh, construcție. Mai mult decât atât, există uh, riscul ca și capacitățile prevăzute pentru incinerare să fie depășite. Există 49,6% din deșeurile municipale care sunt duse la grop de gunoi în Regatul Unit. Reciclarea reprezintă 39% din aceste deșeuri, incinerarea reprezintă doar 12%, tocmai pentru a vă da un exemplu, un punct de comparație. 12 state membre incinerează mai mult decât atât în Uniunea Europeană. Danemarca, fiind prima pe listă, cu 44% de, uh, la sută din uh, deșeurile totale care sunt astfel incinerate. Vă dau aceste cifre tocmai pentru a vedea care este imaginea la nivel de Uniunea Europeană. Acum, incinerarea cu recuperarea de energie poate, în anumite cazuri, să fie o metodă optimă de reciclare, de tratare a deșeurilor, mai ales pentru acele deșeuri, și subliniez, care nu pot fi reciclate altfel, în grop de gunoi. Acum, plecând de la informațiile pe care le deținem noi, Regatul Unit, per ansamblu, nu are o supracapacitate de incinerare, așa cum este cazul și în alte țări, cum ar fi în Danemarca, în Suedia. Deci, în concluzie, pe acest punct, putem spune că dacă acest proiect va continua, probabil că va trebui să fie obiectul, să facă obiectul unei evaluări de impact din punct de vedere al mediului și dacă se ajunge până la etapa operațională, atunci va trebui să respecte uh, directiva pentru emisii industriale și cerințele prevăzute acolo și deci vor trebui să uh, respecte cerințele referitoare la protecția mediului și la respectarea sănătății omenești. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Silva. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Petiționarul s-a referit la două puncte principale referitor la felul în care s-a derulat această procedură pentru acordarea acestui contract. Primul punct referitor la faptul că nu a existat suficientă informație care să fie furnizată încă de la bun început în acest proiect. Și asta ar fi putut descuraja și alte firme interesate pentru a concura pentru obținerea acestui contract. Petiționarul spune că doar avizul de publicare a acestui contract a fost publicat și s-a referit la deșeuri municipale și nu s-a referit și la deșeurile comerciale și industriale, așa cum uh, uh, aceste deșeuri au fost cuprinse în contract ulterior. Cu toate acestea, noi nu vedem aici niciun fel de încălcare, niciun fel de acțiune ilegală, pentru că dacă vă uitați la diferitele părți care fac parte din uh, respectivul contract, a existat o trimitere la deșeuri mai generale, care evident acoperă și deșeurile comerciale și industriale. Și, deci, aici nu avem o, o cerință specifică în ceea ce privește aceste tipuri de deșeuri comerciale și industriale. Deci, operatorii economici care ar fi putut să fie interesați să participe la uh, obținerea acestui contract nu aveau cum să fie descurajați de acest lucru. În al doilea rând, petitenarul s-a referit de asemenea și la lunga durata acestui contract, și anume 25 de ani. Acum, plecând de la directiva actuală referitoare la achiziții publice, 417, nu există o vreo durată maximă care să fie fixată pentru astfel de contracte. Deci nici aici nu am fost în măsură să detectăm vreo încălcare sau vreo ilegalitate. Și în concluzie aș dori să mă refer la faptul că petiționarul a pus semnul întrebării și a, a, uh, uh, alegerea, aș spune, la nivel tehnic felul în care s-a luat decizia de a cumpăra tehnologie pentru acest incinerator pentru aceste achiziții, acest contract de achiziții publice. Există niște reguli, dar care se referă la cum anume aceste decizii de cumpărare trebuie să fie luate, însă nu se referă și la ce anume trebuie să cumperi. Mulțumesc! Someone asked for the floor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mr. Ia. Domnul Ia. Vielleicht noch mal, noch mal die Nachfrage an die Kommission, weil uh, ich kenne das aus uh, Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și eu să adresez o întrebare către Comisie. Da, cunosc situația în ceea ce privește tra, reciclarea și tratamentul deșeurilor. Uh, Uh, într-adevăr, cetățenii de multe ori sunt foarte sensibili la aceste subiecte și reacționează foarte repede în momentul în care apar astfel de proiecte. Se spune că, da, cetățenii plătesc un preț mult prea ridicat și că întreprinderile câștigă, câștigă mult prea mulți bani prin gestionarea acestor deșeuri. Știu că s-a criticat de asemenea și durata acestui contract și știu de asemenea că trebuie să facem o distinție clară între uh, colectarea deșeurilor, pentru care putem avea niște durate de contractuale mai scurte, Însă, în ceea ce privește tratarea acestor deșeuri, în momentul în care se dorește construirea unui astfel de incinerator, e bine, atunci e clar că aceste contracte trebuie să fie pe o perioadă mai îndelungată. Nu ne putem permite doar contracte pe 5 ani de zile, pentru că se construiește ceva și după 5 ani de zile nu mai este utilizat. Și atunci, întrebarea mea, pe care vreau să adresez comisiei și aștept un răspuns foarte succint, este următoarea. E cumva comisia de părere S-a încălcat legislația în vigoare în acest proiect? și anume că fiecare autoritate poate hotărâ care este echipamentul pe care îl cumpără. Fiecare regiune, fiecare stat membru este liber să aleagă echipamentul sau tehnologia respectivă. Uh, pot alege uh, de asemenea și societatea sau firma cu care vor încheia un contract și ceea ce este important de fapt și de drept este să vedem dacă exista vreo încălcare oarecare a regulilor în vigoare referitor la achiziții publice. Dacă nu există niciun fel de astfel de încălcare, atunci putem închide petiția. Dacă spuneți nu suntem siguri pentru că nu avem suficiente informații pentru a face această analiză, atunci această petiție trebuie să rămână deschisă și să obținem informații ulterior. Deci, încă o dată, totul s-a derulat în mod corect și legal, respectând textele juridice în vigoare. Thank you. Well, that's, uh... Vă mulțumesc. Tocmai asta am și spus. Noi nu am reușit să detectăm niciun fel de încălcare a regulilor din Directiva Achiziții Publice din 2004, bară 17. Mulțumesc! Atunci eu spun să închidem petiția și să îi informăm petiționarii de ce această petiție a fost închisă. Dacă petiționarul va dispune de noi probe în privința acestor încălcări, atunci se va putea readresa Comisiei de Petiții. Bueno, yo estoy de acuerdo con el colega que... Eu sunt de acord că cu propunerea asta, însă vreau să mai fac două remarci. Bun. Pro procedura administrativă e conform celor spuse de comisie, dar mă preocupă tema aceasta a celor 25 de ani. Cred că nu avem niciun contract pe 25 de ani cu niciun fel de întreprindere subcontractată. Dar mă rog, și apoi nici nu ne convine nici incinerarea. Știm că grupul nostru nu este în favoarea acestei soluții, dar vreau să mai remarcăm un lucru important. Se vorbește de prețuri acolo ar trebui să vedem la ce se referă, care e media pieței referitoare la prețurile din acest domeniu. Cetățenii trebuie să știe, e un problem, o problemă pe care există și în țara noastră, Spania, că deșeurile au un cost. Și acest cost trebuie să plătească consumatorii. Dacă într-adevăr vrem să gestionăm așa cum se cuvine deșeurile, trebuie să, facem, să plătim mai mult decât plătim până acum. În acest sens, conform exemplului din uh, țara mea, situația e uh, dificilă. E dificil, sigur, să uh, vorbim de costuri mai mari, însă dacă cetățenii nu sunt conștienți, bun, se vorbește Cetățenii nu știu acest lucru. Se vorbește despre selectarea deșeurilor, dar nu se știe că asta vine cu un preț mai mare. Uh, dar, mă rog, cu o soluție ca cea din uh, petiție se poate asigura o mai bună gestionare a deșeurilor. Dar, mă rog, sunt de acord cu soluția propusă de colegul meu, cu închiderea. Nu mi Nu cred uh, că mai dorește vreun coleg să ia cuvântul. Cererea de închidere, spune președinta, cred că a fost acceptată prin cele spuse de reprezentanții direcțiilor uh, Comisiei Europene care sunt de față, însă rămâne, după cum a spus și colegul uh, care a vorbit mai înainte, mai rămâne încă o problemă referitoare la ipoteze de contracte ca cel pe care îl discutăm acum, datorită petiției formulate de respectivul cetățean. Cred că oricum această petiție din uh, cauza că noi nu suntem competenți uh, pentru acest domeniu și din cauza că nu este relevantă pre, presupusă încălcare a uh, reglementării privitoare la ajutoarele de stat, trebuie deci închisă. Nu, nimeni nu obiectează, deci putem decide să închidem această petiție, să scriem semnatarului înfățișându-i motivele uh, pe care le-a înfățișat azi Comisia Europeană, am uh, uitat să spun la început, colegul Macmillan Scott ar fi, do- ar fi dorit să participe la discuția acestei petiții, am discutat acestei petiții, însă a avut uh, probleme și n-a putut să fie de față, dar ne-a scris scuzându-se pentru absență. Închidem acest punct și trecem la punctul următor. Petiția 768 pe 2012 adresată de Ana Martina Varela Velo cetățean, cetățean uh, spaniol uh, cu privire la activitățile de minerit aurifer cu exploatare în carieră previstă în orașul Cabana. Uh, dau cuvântul direct semnatarei pe timp de 5 minute. Mulțumesc! Eh, eu provin dintr-un sat din Galicia. Aici o întreprindere canadiană dorește să deschidă o mină de aur eh, deschisă. Exploatarea prevăzută la doar de 100 și ceva de metri de râu la câțiva kilometri doar de vărsarea râului în estuar, e o zonă specială de protecție a păsărilor, eh, este, uh, loc, este un loc important din uh, rețeaua Natura 2000. E vorba de un spațiu de mare bogăție de mediu. Acest proiect de minerit uh, a, s-a bucurat de sprijinul Guvernului Regional al Galiciei și este oprit în acest moment doar pentru că nu are finanțarea necesară. Ne preocupă în mod deosebit declarația de impact de mediu favorabilă Uh, autorizată de Consiliul de Mediu prin uh, rezoluția sa din 21 decembrie 2012. Mă refer la un proiect uh, care se referă la distrugerea unor mai bine de 300 de hectare și sunt aici ca să cer ajutorul instituției dumneavoastră și ca să vă spun că majoritatea cetățenilor din satul meu și din satele vecinate se simte neapărată de către autoritățile noastre naționale de aceea, uniți într-o platformă cetățenească, suntem hotărâți să facem tot ce putem ca să împiedicăm ca această mină să intre în exploatare, așa cum se prevede, și afectează re, uh, și rețeaua natură și mijloacele noastre de trai. În primul rând, apără această poziție de respingere necondiționată pentru că forma noastră de viață e legată de pământ e în joc uh, patrimoniul uh, moștenit de noi, de la strămoșii noștri, un teritoriu, care, un teritoriu pe care îl așteaptă un, un uh, viitor incert și trebuie să-l apărăm și pentru generațiile viitoare. Pentru că mai multe generații noi am crescut datorită mm, apei și a pădurilor și pământului, pentru că noi plătim, ne plătim asigurările, ne plătim impozitele, uh, asta pentru că câștigăm din agricultură, uh, din zootehnie, așa au făcut și tații noștri, așa facem și noi, suntem uh, contribuabili cinstiți și bunicii noștri au făcut la fel pentru că toți uh, vecinii fac așa, pentru că și cei din Corcuest au cele mai bune uh, exploatări, Uh, agriculture, agriculturale, sunt uh, uh, activități cum ar fi pescuitul și turismul din care noi ne câștigăm traiul, flota de pescuit comercializează Eh, peștele pescuit, eh, asociațiile profesionale de pescari eh, asigură salariu pentru un număr important de persoane de acolo și apoi persoanele implicate în turism cu ajutorul european au investit în instalații moderne cu proiecte de calitate pentru a dezvolta turismul în zonă, pentru că turiștii care vizitează coasta reprezintă o sursă de venituri importantă pentru familiile de acolo turiști atrași de plajele curate, de natură, de peisaj, se vin aici să uh, se bucure și de pești de acolo, să poată uh, savura produsele locale din pește, turismul ornitologic de asemenea uh, e în joc. În fiecare sezon ornitologii vin acolo în estuarul râului pentru a observa păsările protejate pădurea atlantică de la coasta noastră nu e de vânzare, nu are preț, practic sectorul nostru lemnos e în joc acolo, e implicat. Acolo de acolo ajung mărfuri până în Bangladesh, Turcia, China, muntele nostru e o, reprezintă o bogăție incalculabilă de biomasă, forestieră, de acolo avem biocombustibil compatibil cu noua, noile exigențele noi arhitecturi mm, energetice. Nu putem distruge aceste resurse subvenționate din politica agricolă comună. Ar fi astfel poluate de uh, praful derivat de la, explozi- de la exploziile de minerit produse de la doar uh, câțiva metri. Mina este incompatibilă cu viețile noastre pentru că proiectul acesta canadian prevede eliminarea râului și bazinului său fluvial în, suprafață de mai bine de 3000 de uh, metri, uh, ceea ce va avea un impact negativ enorm și nu este prevăzut în declarația de mediu aprobat de, regimul, de guvernul Galiciei, uh, consum anual de 1.500.000 de metri cub de apă din care uh, foarte puțin vor fi redate înapoi mediului, s-ar provoca uh, diminuarea volumului uh, râului. Uh, și apoi ar polua uh, apele uh, prin activități uh, situate la o mică distanță de estuar, cu implicații grave socioeconomice și ecologice. Noi avem obligația să protejăm uh, solurile uh, de acolo, cum am făcut întotdeauna, și să îmbunătățim chiar această protecție. Mai mult de 230.000 de semnături ale cetățenilor nu au reușit să facă administrația să schimbe uh, opinia. De aceea, numele tuturor uh, cetățenilor din satul meu și din satele vecine, uh, Uh, mă adresez dumneavoastră, bun, uh, se, vorbitoarea e întreruptă de către președinte care spune că trebuie să vorbească mai rar și să se apropie de încheiere. Cetățean uh, continuă. Noi cerem o declarație prin care să exprimăm în mod explicit că nu se poate aproba acest proiect de minerit. Mulțumesc. Și acum doamna Ana Miranda Tas, care a prezentat o a doua petiție pe același subiect. I forgot to mention it. Am uitat să vă menționez și pe asta, doamnă, la început. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea petiționarului și a platformei pentru apărarea intereselor din Corcoesta, pentru că uh, petiționarul a spus într-un raport în acest, adresat către această comisie, un raport realizat de către Universitatea de la Compostela referitor la utilizarea arsenicului în acest proiect minier. Asta ar însemna că nu se ține seama de utilizarea acestei elemente, așa nume arsenicului, și se minimizează, de fapt, efectele pe care acesta le poate avea asupra mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor construirea unei astfel de, a unui astfel de proiect pe uh, minier, așa cum spunea petiționarea, va avea un impact o vertical, pentru că va distruge foarte multe uh, hectare uh, de pământ și acest lucru este foarte clar de, explicat. Hectare acoperite cu pădure, de asemenea va avea o influență asupra agriculturii, asupra pescuitului, va avea un impact asupra sănătății și toate aceste lucruri au dus la o adevărată organizată la nivel social, pentru că peste 150.000 de persoane au participat la manifestații publice. 15 până la 20.000 de oameni s-au deplasat la fața locului în nenumărate ocazii și acest lucru a dus la o conștientizare în Galicia în ceea ce privește uh, Uh, proiectele acestea miniere care sunt de fapt, care de fapt contaminează mediul înconjurător. Am avut ocazia să lansez un astfel de apel, să atrag atenția asupra acestui aspect, în așa fel încât să se țină seama de aceste elemente de proiecte uh, miniere. Pentru că nu e cazul doar pentru noi, e cazul și în Roșia Montana, e cazul și în alte țări, cum ar fi în Cehia și așa mai departe. Uh, felul în care se utilizează aceste resurse, felul în care uh, firmele multinaționale spre exemplu în acest caz din Canada, vin, ajung, pun stăpânire pe teritoriul respectiv, uh, pur și simplu încalcă sau nu țin seama de anumite cerințe de protecție a mediului și de fapt, cerințele lor și exigențele lor sunt pur și simplu preluate de către guverne și autorități locale și introduse în, uh, în contracte. Și ne-am văzut că există o mobilizare și am văzut și am avut și un ecou din partea uh, mediului universitar care a făcut studii și care a uh, demonstrat că există un impact asupra mediului înconjurător. Și această con- contestație organizată la nivel social are un, un de, o deviză foarte clară. Uh, nu vrem această mină, dar nu vrem nu doar în Corcoesto, ci pentru că nu e o problemă doar a Galiției, ci peste tot în Europa și de aceea, prin această acțiune, prin această petiție, vrem să atragem atenția Comisiei Europene și Parlamentului European asupra acestui fapt. Și știm că există o astfel de uh, rezoluție a Parlamentului European care datează din 2010, care se referă tocmai la utilizarea arsenicului și altor sub, uh, substanțe periculoase în aceste tipuri de proiecte miniere. Și aceasta este și cerința noastră, și anume să se respecte uh, prevederile din directiva referitoare la protecția mediului. Fa felul în care sunt evaluate astfel de proiecte și de parteneriate uh, public-privat, pentru că activitățile extractoare și activitățile de minerit uh, vor, uh, sunt cuprinse uh, și vor trece de la anexa 2 la anexa 1. Acesta este un detaliu foarte important, pentru că dacă se îndeplinește legislația, atunci este foarte clar că această mină nu va mai putea fi exploatată, tocmai din cauza acestui arsenic electronic ce este utilizat și de aceea cetățenii noștri se mobilizează și trebuie să existe o respectare deplină a legislației în vigoare și nu uitați, există o respingere deplină din partea cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Și acum, doamna, domnul, doamna Padrigal. Buenas tardes, muchas gracias, señora Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Comisia, așa cum a anunțat deja în comunicarea sa scrisă din martie 2013, a solicitat informații suplimentare referitor la caracteristicile concrete ale acestui proiect și ale procedurilor în curs, precum și analiza referitoare la compatibilitatea cu directivele europene, ce a cerut aceste informații autorităților spaniole. Comisia primește în momentul de față răspunsurile din partea autorităților spaniole, care cuprind de asemenea și rapoarte uh, din uh, partea Consili Consiliului pentru Protecția Mediului și Consiliul pentru Economie și Infrastructură și Industrie din, orașul, din Galicia. Și plecând de la informațiile transmise astfel de către autorități, proiectul pentru proiectul acesta minier din Corcoesta încă nu a fost autorizat și în momentul de față procedurile sunt în curs tocmai pentru a găsi o soluție satisfăcătoare în ceea ce privește evoluția acestui proiect. De asemenea, ni s-au transmis informații de către autoritățile spaniole și dacă va exista prezentarea unui nou proiect uh, pentru această zonă, este clar că acesta va trebui să facă studiul unui uh, impact, să facă obiectul unui studiu de impact în ceea ce privește uh, pro, um, proiectul respectiv, noul proiect. Iată, acestea sunt toate informațiile pe care le-am primit deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul domnului Sanchez. Mulțumesc. În primul rând, vreau să urez bun venit celor două reprezentante ale petiționarilor Și cred că e foarte legitim ceea ce se spune în petiție. E clar că nu toate activitățile economice sunt, uh, au aceeași natură. Eu nu sunt o persoană care din principiu să mă opun uh, existenței minelor de aur. Există în țări avansate, cum ar fi Finlanda, Suedia, Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă. Și orice tip de activitate de minerit, sigur că trebuie să îndeplinească cu scrupulozitate toate cerințele comunitare. Deci trebuie să ne asigurăm că orice proiect care e prezentat în Uniunea Europeană, fie că e Galicia, fie că e în Galicia, cum e acolo uh, cel pomenit uh, de petiționar cu o zonă Uh, protejată de directiva Habitat trebuie să îndeplinească toate normele, toate cerințele europene și să protejeze sănătatea cetățenilor. Uh, eu am avut niște inițiative, comisia ne-a eu am analizat această inițiativă, comisia ne-a răspuns uh, anterior că se solicită noi informații, acum ni se oferă noi informații care nu se află în dosarul speței, spunând că s-au obținut informații din partea Guvernului Galiciei și se prevede că va exista un aviz negativ. Astfel încât, dacă așa stau lucrurile, cred că putem închide petiția, dar oricum consider necesar uh, să menținem deschisă până când vedem care va fi rezolvarea finală, dacă se va da aviz negativ sau nu, să ni se comunice ce se va întâmpla. Deci să menținem deschisă petiția până când se vom vedea rezultatul final. Să vedem dacă, într-adevăr, proiectul acesta respectă sau nu uh, acquis comunitar și ar trebui să cerem ca Comisia Europeană să se pronunțe expres. Dacă da sau nu. Dar în acest moment nu avem informații, deci uh, credem că trebuie menținute deschisă uh, petiția până când se pronunță autoritățile spaniole explicit și dacă se dă aviz negativ, atunci e clar că putem închide. Dacă se dă aviz pozitiv, atunci vom, va trebui să verificăm dacă se respectă normele europene și să votăm mai apoi. Grazie, Maier. Și eu también quería agradecer a las peticiones. Mulțumesc, domnul Maier. Vreau să mulțumesc și eu uh, petiționarilor pentru că ne-au prezentat această, acest caz. Uh, eu fără a dispune de informații uh, cum are reprezentanta Comisiei Europene, după ce am auzit uh, ce s-a spus aici, mă opun, Mă spune că mă opun acestui proiect, dar mă rog, probabil că guvernul se pare că va da aviz negativ, guvernul Galiciei, deci economisește foarte mult timp al nostru și atunci uh, uh, plus că se opune unor posibile pagube ireparabile pentru mediu. E vorba de 300 de hectare de pădure, culturi agricole, zootehnice, râu și utilizarea arsenicului, cianurii. Există deja o rezoluție a Parlamentului European din mai 2010 care spune că nu se pot utiliza, nu se poate utiliza cianura pentru uh, exploatările miniere. Deci sunt de acord cu domnul Sanchez Presedo că deși deja ni se anunță că administrația competentă nu va da autorizația, să Totuși, trebuie să rămână petiția deschisă ca să vedem într-adevăr ce se va întâmpla. Că și Comisia Europeană și Parlamentul să vegheze ca, într-adevăr, acest tip de exploatații miniere să nu se ducă la bun sfârșit în niciun, nicio parte a teritoriului european. Deci salut această decizie a Guvernului Galician și sper că nu este una de conjunctură, ci definitivă. Thank you. Igazabalbitia. È facile. bueno, coincido con tanto con... Mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat cuvântul. E clar că vreau și eu să iau cuvântul. E bine, am ascultat toate cele spuse de uh, petiționar referitor la acest proiect și e clar că nu ne putem permite orice în numele dezvoltării economice. Pentru că e clar că asta va duce la distrugerea unei zone naturale. Și mai mult decât atât, e clar că ne putem pune întrebări în ceea ce privește viitorul, viitoarea dezvoltare economică a acestei regiuni bazându-se pe un proiect minier. E clar că acesta va afecta foarte multe persoane și noi sperăm că deciziile luate de autoritățile spaniole și anume de a nu acorda acest permis de exploatare să ducă la o adevărată conștientizare referitor la acest subiect, în așa fel încât această temă să fie preluată și e clar că această temă de-a lungul anilor a tot revenit pe masa de discuții dar să sperăm că vom abandona aceste tipuri de proiecte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au exercitat această presiune socială și aș dori să mulțumesc și Parlamentului European și Comisiei noastre de petiții care întotdeauna a ascultat oamenii în momentul în care aceștia au ceva de spus, au un, un, un aviz, de, un, o părere de exprimat pentru că vrem să evităm situații catastrofale și să reușim să găsim soluții pozitive. Deci eu aș propune ca această petiție să rămână deschisă până când vom considera că această temă a proiectelor miniere este total uh, încheiată și pentru fiecare astfel de decizie luată trebuie să avem toate informațiile necesare, mai ales în ceea ce privește proiectul, uh, protecția uh, mediului. Mulțumesc, care cuvântul domnul Milan Mon. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc petiționare, doamna Varera și celelalte doamne petiționară care ne-a adus pe masa de discuție această temă. Aș vrea să spun că atât autoritățile spaniole cât și guvernul din Galicia sunt pe deplin conștiente de această necesitate de a preveni și de a evita, de a limita riscul și e clar că e nevoie de uh, limitarea și evitarea riscului în aceste proiecte miniere. În același timp, legislația europeană, spaniolă, din Galiția conține astfel de prevederi și preține anumite uh, cerințe de precauție. Acum, concret, în ceea ce privește această petiție, așa cum a spus doamna reprezentantă a Comisiei Europene, e clar, acest lucru este bine cunoscut, chiar și în mass media, și a spus-o președintele uh, în ceea ce privește uh, starea uh, autonomiei din Galiția, în discursul său inaugural, nu de mult, a spus că Va trebui să fim atenți la astfel de proiecte care sunt strategice și care sunt importante din punct de vedere al dezvoltării economice. Însă deja în iunie 2013 s-a spus uh, către întreprinderea aceasta uh, care a propus acest proiect că e nevoie de garanții suplimentare și Consiliul pentru Activitatea Economică și Industrială a solicitat întreprinderii să prezinte o, un nivel de solvență de minim 25%, un angajament ferm pentru a plăti anumite cheltuieli, documentație pentru a demonstra că este capabilă să gestioneze toate aceste prevederi. Și având în vedere că toate aceste solicitări uh, tehnice, economice și de mediu nu au fost respectate, atunci s-a comunicat aceste întreprinderi faptul că proiectul nu va fi autorizat către către exploatare. Și e clar că întreprinderea respectivă a primit o notificare de, de, definitivă și aceasta este situația. Deci aceasta este informația pe care o avem și această informație este publică, nu e ceva secret. A fost publicată în mass media, Parlamentul poate avea acces la aceste informații și sunt de acord cu ceea ce ne-a spus reprezentanta Comisiei în acest sens, și anume că proiectul respectiv nu va avea loc. Acum, s-a vorbit foarte mult despre studiul de impact E clar că acesta trebuie să respecte regulamentele și legislația în vigoare, pentru că 93% din materialul utilizat în proiecte miniere se face fără ceanură, fără arsenic. Și e clar că acestea, utilizarea arsenicului și a cianurii nu sunt interzise în Uniunea Europeană. Sunt anumite state care au preferat să interzică acest lucru. Însă, felul în care se va derula proiectul minier respectiv uh, a obținut, deci, a obținut toate autorizațiile uh, necesare, cu excepția celei care se referă la protecția mediului. E vorba de regulamentul din 2006. Deci toate autorizațiile de mediu în concret uh, trebuie să se aplice instalațiilor de tratare a, a materiei astfel extrase în proiectul minier. Și deci avem anumite garanții de uh, respectare și de protecție a mediului și garanții în ceea ce privește felul în care aceste substanțe poluante vor fi utilizate. Însă acele garanții sau acele autorizații referitor concret la uh, procedurile și instalațiile uh, cuprinse în acest proiect, uh, deocamdată nu le avem. Și ceea ce este interesant este faptul că din această cauză acest proiect nu va fi realizat și insist asupra faptului că declarația de mediu, studiul de impact, face parte din legislația în vigoare la nivel european, la nivel spaniol și în Galiția. Și, deci, ceea ce putem spera și dacă nu mă înșel e de altfel și o regulă clară în, în Parlamentul nostru, putem spera o rezolvare definitivă a acestui uh, subiect și asta cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare. Mulțumesc foarte mult și acum domnului Turgais. Nu, no, simplemente... No, e... Da, mulțumesc. Nu, dar a spus lucrurile foarte clar domnul Miamon, deci eu nu vreau să mai adaug nimic. Cred că nu trebuie să avem aici dezbateri sterile? Pentru că dacă nu, avem, dacă nu există autorizație, atunci nu există niciun caz, nicio speță, cum a spus Comisia. Deci, după cum s-a spus aici, haideți să așteptăm care va fi poziția guvernului, dar cred că ni s-a sugerat deja prin răspunsul comisiei. Oricum, răspunsul comisiei a fost foarte clar. Cam asta e, domnul președinte. Mulțumesc, bun. În încheiere au din nou, cuvânt, au din nou cuvântul uh, doamne petiționar. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Meier. În numele tuturor petiționarilor, tuturor platformelor, organizațiilor care ne-au susținut, ne-au sprijinit, uh, dorim să mulțumim uh, și ar trebui să rămână deschisă, credem noi, uh, petiția din diverse motive, nu doar pentru argumentul că declarația de impact de mediu este valabilă, are un termen de valabilitate în timp, uh, chiar dacă nu se obține acum autorizația, după cum s-a spus foarte bine aici de câte unii eurodeputați, și nu s-a spus tot adevărul proiectul nu s-a autorizat pentru că nu exista bani. Pentru că din punct de vedere economic nu era rentabil, pentru că prețul aur, a, a scăzut prețul la aur. De ce nu s-a autorizat proiectul, pentru că declarația de impact de mediu nici nu recunoștea uh, existența unor zone protejate mediu, nici nu stabilea niciun fel de tip de protecție. Și insist că nu spunem noi, petiționarea, acest lucru, și spun, spun asta oameni de știință de la Universitatea de Santiago, una din cele mai prestigioase în materie de biologie, cercetare, de mediu. Nu, nu că nu se opune nimeni minelor, noi ne opunem uh, poluării rezultate din urma acestei activități. Deci trebuie să mulțumim uh, Comisiei că s-a ocupat de, acest, de această chestiune ca problemă europeană și sperăm să se respecte rezoluția Parlamentului European din 2010 prin care se interzicea utilizarea ceanurii. 13 state membre uh, au transpus deja această hotărâre în practică, dar trebuie să se interzică, mai ales atunci când există rapoarte foarte multe în legătură cu gradul de pericol al unor substanțe cum e arsen, arsenicul și cianura. Și din această cauză eu, din punctul nostru de vedere, eh, dar și din punct de vedere al celelalte, celelalte petiții, eu aș dori ca petiția să se mențină deschisă atâta timp cât declarația de impact de mediu e valabilă. Asta înseamnă pe timp de 5 ani. Mulțumesc! Nu, e más intervenciones? Mulțumesc. Doriți noastră să luați cuvântul? Bun. Nu. Foarte bine. Mulțumim. Mulțumim de toate informațiile Comisiei Europene și mulțumim petiționarelor. Deci decidem într-adevăr să rămână deschise uh, petițiile acestea, după cum s-a propus. Și în încheiere mulțumesc din nou petiționarilor, mă rog, petiționarelor în acest caz, care ne-au permis să avem această dezbatere și să cunoaștem și ce, uh, uh, după cum a spus uh, Comisia Europeană, poziția actuală a guvernului din Galicia. Și trecem la punctul următor, petiția numărul 0095 pe 2012 adresat de Julio Martín de Eugenio Manglano de cetățenie spaniolă. În, în numele Equo va vorbi și, sau mă rog, sunt două petiții, mai este a doua adresată de Javier Carillo, numele Equo, mă rog, dar au aceeași obiect, una din Valdemoro, referitoare la o infrastructură de epurare a apei din Valdemoro și Simposuelos și o altă petiție a domnului Carillo Castaño, ca reprezentant al ECO și în prezența petiționalului eh, vom discuta acest subiect, dar cu domnului Carillo ca să ne prezinte petiția. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei, ca reprezentant al organizației sociopolitice ECO și a asociațiilor uh, ecologiste Spartal din Val de Moro, promotoarele petițiilor, doresc să repet în fața noastră totala noastră opoziție uh, față de amplasamentul uh, ales și forma de a uh, realiza aceste uh, proiecte de epurare a apei din Valdemoro de Moro și Simposuelos. Sunt zone protejate acolo prin directivele Uniunii Europene, mai multe directive, și aparțin rețelei Natura 2000. E un proiect al cărei dezvoltări eh, nu a fost însoțit eh, și de protecția mediului rețelele de canalizare ale uh, orașului Valdemoro, care în ultimii 10 ani și-a dublat aproape uh, populația, fac necesară epurarea apelor sale printr-o nouă stație de epurare a apelor reziduale. Totuși, propunerea care se dorește a fi realizată e departe de a soluționa deci deficiențele existente și problemele existente. Deci, nu uh, dacă, promoto- dacă promotorii pretind că acest proiect este uh, soluția, atunci nu țin cont de sănătatea umană și securitatea publică. Și directiva 92 uh, per 43 per CE uh, spune că nu se poate așa ceva. Doamne și domnilor membrii Comisiei, e vorba de un caz care dacă ar continua ar însemna finalul unor forme de viață uh, foarte uh, particulare. Deci trebuie să spun că noi am înțeles că nici măcar nu sunt prevăzute măsuri de compensație. Trebuie să ne amintim aici că mai mult de 85% din parcela aleasă pentru proiectul respectiv Madrid de Pura Uh, coincide cu niște habitaturi naturale de interes comunitar care ar provoca efecte adverse asupra integrității rețelei Natura 2000, uh, efecte irreversibile. De asemenea, trebuie să subliniem aici că aceste uh, medii de viață au fost introduse în zonele de interes comunitar elaborate tocmai de Ministerul Mediului al Guvernului Spaniol din partea organizațiilor ECO și, ecolo- și celelalte organizații semnătare a petiției, am spus că proiectul Madrid de Pura nu a făcut o necesară evaluare de impact de mediu. Iar în proiectul EIDAR din Valdemoro, evaluarea nu oferă un diagnostic precis, nici complet, a uh, situației uh, de acolo. În plus, ar însemna că declarația de impact de mediu a proiectului EDAR a depășit termenul de valabilitate de 2 ani, deci actualmente este caduc, și legea îi obligă să realizeze un nou studiu de impact de mediu. Sunt acolo uh, zone în care se află o comunitate alohidrofilă din comunitatea Madridului cu interesante specii vegetale endemice și uh, cu uh, zone saline și piscicole incluse în rețeaua Natura 2000. Sunt uh, habitate specifice pentru centrul peninsulei iberice cu diferite uh, specii vegetale endemice, exclusive, care nu se mai întâlnesc în niciun alt loc de pe planetă. Există specii de enorm, foarte mare interes botanic, zoologic, științific acolo. În final, vrem să subliniem că există și niște amplasamente alternative pentru acest proiect în zone apropiate celor decise, care ar minimaliza impactul de mediu și că deja autoritățile spaniole cunosc acest lucru, asta încă în perioada de prezentare a proiectului și, din păcate, nu s-a ținut cont de aceste propuneri alternative. Doamne și domnilor membri ai Comisiei, E acum timpul să găsim o soluție, pentru că încă n-au încep, început lucrările. Dorim să încheiem intervenția noastră mulțumind uh, membrilor Comisiei pentru Petiții pentru interesul uh, acordat și pentru ceea, tot ceea ce fac și dacă, până la urmă, examinarea acestor petiții nu ar permite să se uh, releve destul, destule elemente pentru a respinge uh, uh, proiectul. organizațiile ecologiste pe care le um, reprezentăm ar dori să vă invite, să invite o delegație adunată pentru a vizita zonele afectate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum dăm cuvântul Comisiei Europene, domnului Ramos Florio. Gracias, señor presidente. Mulțumesc. Da, într-adevăr, ne aflăm în fața două petiții din 2012 referitor la același proiect referitor la un, pro- un proiect de, uh, pentru tratamentul apelor usate din Val de Moro. Și aș dori să E vorba de petiția 0095-2012 referitor la eventualul impact negativ al proiectului uh, de tratare a apelor uzate din Val de Moro și se referă la o zonă de protecție specială uh, la confluența între două fluvii într-o regiune nu departe de Madrid. Cea de-a doua petiție, 0282-2012, se referă la infrastructura de tratare a apelor uzate din Valdemoro și se referă de asemenea la deciziile luate de către autoritățile municipale pe această temă. În momentul în care Comisia Europeană a primit aceste petiții, după o primă analiză a acestora, a hotărât să lanseze o anchetă și s-a adresat astfel autorităților spaniole cu scopul de a primi observațiile lor referitor la afirmațiile făcute de către petiționari și mai ales în ceea ce privește felul în care s-a aplicat dreptul și legislația mediului înconjurător în vigoare în Uniunea Europeană. Și e vorba de directiva din 2011 care reglementează directiva de 1985 referitoare la studiile de impact și ulterioarele modificări ale acesteia și directiva de protecție a naturii la care ne-am referit deja în acest comitet, în această comisie de petiții uh, referitoare la habitate și la păsări. De asemenea, ne-am referit și la rețeaua Natura 2000, pentru că există un articol, articolul 6, care solicită astfel o evaluare corectă a situației. Trebuie să semnalăm faptul că aceste proiecte pot părea necesare pentru a putea îndeplini și alte uh, legislații europene referitoare la apele ur uh, urbane reziduale. Această legislație nu face obiectul acestei petiții, însă, după cum știți, noi în Uniunea Europeană avem diferite uh, legislații în acest sens și acestea au fost transpuse în Spania pentru ca acestea să facă parte din acquis comunitar ce se aplică. Acum, de-a lungul anului 2000, 2013 a existat un uh, schimb de opinii între Comisia Europeană și autoritățile spaniole, solicitării informațiilor inițiale după ce au fost primite acestea, a existat o analiză și am transmis o nouă solicitare de informații suplimentare, tocmai pentru a completa și clarifica cele primite inițial și putem spune în rezumat față de aceste două petiții că, având în vedere situația din Valdemoro, Acolo a existat un studiu de impact al mediului, pentru că era obligatoriu, pentru că e un proiect care prevede o capacitate de Pe, care acoperă 4, peste 400 de mii de cetățeni europeni și în acest caz această procedură este obligatorie și Plecând de la sistemul juridic spaniol și felul în care acesta a fost transpus, uh, felul în care a fost transpusă această directivă, s-a făcut un astfel de studiu în octombrie 2013, care ne-a fost comunicat. Ca urmare a acestui schimb de informații între Comisie și autoritățile spaniole, am verificat că în cadrul acestei proceduri de evaluare de impact a mediului pe care ne le-au trimis autoritățile spaniole și copiile referitoare ale rapoartelor astfel realizate, într-adevăr a existat o evaluare a diferitelor eventuale efecte nocive ale acestui proiect. Și mare parte din acest proiect, în orice caz stația în sine de epurare a apelor uzate, se află în afara teritoriului acoperit de rețeaua Natura 2000. Evident, acest lucru nu este un uh, motiv suficient pentru a exclude acest proiect din uh, prevederile aplicabile în cadrul directivei referitoare la Natura 2000. Însă, plecând de la declarația de impact, s-au uh, prevăzut anumite măsuri tocmai pentru a atenua și pentru a reduce eventualele efecte nocive pe care le-ar putea avea acest proiect asupra rețelei Natura 2000. E vorba de o distanță regulamentară de 2,5 km de de îndepărtare față de situl propriu-zis al stației de epurare și al uh, colectoarelor. Uh, prevăzute. Și în acest sens, uh, autoritățile spaniole ne-au trimis informații uh, pentru a vedea exact care este legătura și cu rețeaua Natura 2000 și care va fi și capacitatea, volumul acestor colectoare și amplasamentul acestora. S-au studiat de asemenea și alte soluții alternative, așa cum au cerut petiționarii și s-a realizat un studiu pentru a putea face acest, această evaluare de impact. Și autoritățile spaniole au analizat aceste eventuale posibilități alternative, dar care nu au putut fi reținute și s-a cerut găsirea unui alt loc la o altitudine superioară, dar acest lucru ar fi dus la costuri suplimentare și dificultăți tehnice suplimentare pentru acest proiect. Și atunci e clar că um, alegerea unei astfel de alternative trebuie să fie pe deplin justificată. Evident, acum noi am, știm care sunt uh, solicitările și care sunt argumentele înaintate de către pe, petiționar referitor la această specie de nevertebrate, dar această specie nu este neapărat direct protejată de către directiva invocată și nu poate beneficia de regimul juridic de protecție acordat de această directivă. Și în concluzie, în ceea ce privește situația din Valdemoro, plecând de la uh, informațiile primite, serviciile tehnice ale Comisiei nu au constatat niciun fel de infracțiune față de uh, legislația de mediu a Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește cealaltă uh, petiție, și anume infrastructurile referitoare la uh, utilizarea apelor uzate din Moro, e vorba de 0282-2012. Aici uh, e vorba de anexa 2 din directiva de proiecte care au impact de mediul și a fost nevoie de un screening, de o analiză de la caz la caz din partea comisiei, tocmai pentru a determina dacă e nevoie de un astfel de, astfel de evaluare de impact, uh, plecând de la cerințele propuse în directivă. Și am ajuns la concluzia după screening că nu era nevoie de așa ceva și directorul general uh, al Consiliului pentru Mediu a primit această notificare din partea noastră și autoritățile spaniole, în argumentarea lor ca urmare a solicitării de informații transmise de către Comisia Europeană, argumentează deci că aceste instalații care vor colecta apele și le vor trata, apele uzate și le vor trata, uh, Uh, utilizează deja, de fapt, niște instalații deja existente și, în principiu, nu ar exista un impact posibil suplimentar asupra acestei zone protejate de către Natura 2000. Și în final, așa cum a spus și petiționare în ceea ce privește executarea concretă a acestor proiecte, e clar că acestea nu au început încă, nu au demarat încă. În principiu s-au prevăzut începerea acestora la finalul lui 2013. Cea din din uh, Valdemoro și aceste proiecte încă nu au început. Acum, pentru a completa această informație, încă nu s-a prevăzut niciun fel de finanțare comunitară pentru niciunul dintre aceste două proiecte, deci niciun fel de finanțare europeană. Și, deci, după ce am analizat toate informațiile conținute în aceste petiții, e bine, serviciile Comisiei Europene nu au putut ajunge la concluzia că există vreo eventuală infracțiune față de legislația de mediu europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, dorește vreun coleg să ia cuvântul? Mulțumesc. Doamna președinte, în primul rând, uh, mulțumesc uh, oaspeților noștri care au venit să ne expună petițiile dumnealor. Aș avea o întrebare către comisie, dacă am înțeles eu bine. Unii petiționari, unii petiționari a spus că în declarația de impact de mediu al acestei stații de epurare, această, acest, practic, a expirat. Deci asta ar însemna o implicație în punct de vedere al dreptului comunitar uh, în legătură cu cele spuse dumneavoastră, domnule reprezentant al, al Comisiei. Deci, reprezentantul Comisiei, mulțumesc pentru întrebare. Din punct de vedere al dreptului comunitar, din punct de vedere politic, nu există o implic- nicio implicație pentru că directiva de evaluare de impact de mediu nu prevede o perioadă minimă, un termen minim sau maxim de validitate, valabilitate a raportului de mediu sau declarației de uh, evaluare de impact de mediu această limită este prevăzută în anumite state membre prin legislațiile lor proprii, cum e cazul Spaniei, sau la nivel național sau în uh, comunitățile autonome. Deci nu există nicio implicație juridică ca fiind o nerespectare a uh, directivei. Ar putea fi un argument în plus uh, pentru a cere autorităților de mediu și asta și facem când trece prea mult timp, uh, după o declarație de impact de mediu, să uh, țină cont de o posibilă schimbare a împrejurilor uh, fizice sau o posibilă nouă re, mm, o nouă arhitectură a rețelei Natura 2000. Mulțumesc. Altă întrebare în legătură cu aplasamentul alternativ propus de petiționari. S-a spus că alternativele au fost studiate și alternativa propusă de petiționare a fost respinsă pentru că se presupunea, se, se presupunea că apa trebuie pompată și asta ducea la costuri suplimentare, deci argument pur economic. Uh, asta ați putut verifica realitatea acestui argument? Deci încă o întrebare pentru comisie. Mulțumesc directiva de evaluare de impact de mediu, care obligă statele membre să întreprindă anumite măsuri și uh, uh, rețele de mediu uh, și mai ales directiva de mediu, pentru că directiva originară, nu cea, de, cea, nu cea nouă care se revizuiește cu uh, uh, sprijinul Parlamentului European, spune că dacă s-au studiat alternativele, trebuie să Uh, se și spună care au fost aceste alternative și care ar fi consecințele pentru mediu ale acestor proiecte. Uh, deci argumentul pur economic nu e valabil din punct de vedere al uh, evaluării de impact de mediu. Bun, acum dacă autoritățile ajung la concluzia că alternativa nu are un efect semnificativ asupra mediului, atunci, da, bun, respectă marja de decizie care poate fi adoptată de autoritățile raționale. Deci, între alternativele studiate, ar trebui să apară foarte clar că una dintre ele dăunează mediului eh, și ar fi aleasă din pure motive economice. Cu directiva de valoare de mediu, statele membre au o mare marjă de manevră pentru a decide asupra unei sau alteia din alternative, dar cu evaluarea de impact de mediu făcută. Mulțumesc. Puteți continua. Da, mulțumesc. Da, mi-aș dori să știu și de aceea și cer să rămână de, deschisă uh, petiția dacă alternativa asta propusă și care se spunea că nu uh, comportă nicio problemă de mediu, dacă această alternativă e atât de diferită față de soluția adoptată de autoritățile spaniole. Cred că dacă nu avem aceste date, nu putem avea nicio poziție, deci e important să știm asta. Eh, argumentele economice, într-adevăr, eh, vorbesc de costuri minore, Însă aș dori să știm exact și care sunt studiile uh, utilizate acolo și cum au fost luate în considerare alternativele. Mulțumesc. Castaño. Domnul Carillo, Petiționar are cuvântul. Si nu le importa, răspund. Bun, dacă nu aveți nimic împotrivă, răspund eu. Sunt membru al celuilalt colectiv de petiționari și răspune că s-a, aici s-a spus că efectele stației de purare și ale conductelor uh, asupra rețelei Natura 2000 nu duc la răutățirea condițiilor de mediu. Dar e vorba de habitate prioritare, vorbim de specii endemice, de apă salină, după cum s-a spus. Și dacă n-ar fi suficient asta, Există și informațiile oferite, de agenții silvice ai comunității de pădurari, comunității Madrid. și validitatea celelalte eh, declarații de mediu. Da, într-adevăr, legislația spaniolă prevede o legislație de mediu și Comunitatea Madridului de asemenea și acolo se prevede și un termen de valabilitate care când expiră trebuie făcut o nouă evaluare de impact. Mai ales, eh, noi, faptul, mai ales e important eh, faptul că noi am produs, am depus documente spunând că studiul nu s-a realizat corect și am demonstrat că există aceste habitate de interes prioritar care ar fi afectate și alternativa care s-a respins inițial în legătură cu amplasamentul stației de epurare are o diferență de cotă minimă în, în față de actualul amplasament. Bun, dacă ar trebui să se pompeze apa, în fine, în momentul în care s-a propus proiectul, într-adevăr, nu a existat necesitatea aceasta de pompare, însă Ulterior, proiectul s-a modificat și s-a adăugat uh, tratamentul apelor reziduale printr-o stație de pompare în zona de habitat prioritar, fără a se face o evaluare de mediu. Mulțumesc! Muchas Mulțumesc foarte mult. În concluzie, și aici intervin nu ca și președinte, ci ca deputat, tocmai pentru a putea face anumite observații, aș vrea să mă alătur celor spuse de colegul meu referitor la deschiderea, la faptul că aceste aceste petiții trebuie să rămână deschise. Aici e vorba de o dezbatere în care, la nivel social, e clar că trebuie să vedem care vor fi costurile ce vor implica astfel de proiecte de uh, trata, tratament apelor uzate. Și trebuie să vedem și care sunt și alternativele posibile. Pentru că e clar că aceste alternative uh, presupun anumite costuri, însă trebuie să știm exact, pentru că trebuie să garantăm durabilitatea zonei respective. Și uh, e clar că e o zonă, o regiune deosebit de interesantă din punct de vedere ecologic în apropierea orașului Madrid. Deci, noi, la grupul nostru politic, Izgherda Unida, am uh, exprimat toate aceste puncte de vedere și am spus că toate argumentele, atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere de mediu, trebuie să fie luate în considerare și toate alternativele posibile să fie studiate. Acum, în calitate de președinte a acestei comisii, mi se pare, ca urmare a pe care am avut-o, uh, referitor la aceste două petiții și plecând și de la diferitele documente ce au fost furnizate, ar trebui să avem mai multe informații în ceea ce privește posibilitățile alternative, așa că vă propun ca aceste petiții să rămână deschise până când vom primi aceste informații. Bun, vă mulțumesc tuturor și vă propun să trecem acum la următoarea petiție de pe punctul de pe ordinea de zi, fără a uita să mulțumesc de asemenea și petiționarilor care ne-au atras atenția asupra subiect, unui subiect atât de important. Pasaríamos, por tanto... Trecem acum la pe, punctul 11 de pe ordinea de zi, E vorba de petiția prezentată de Vasilis Hagievangelu, naționalitate cipriotă, în ceea ce privește încălcările presupuse ale drepturilor omului în Cipru. Petiționarul nu este de față, așa că în numele comisiei am să dau cuvântul reprezentantului comisiei. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Permiteți-mi să încep cu problema principală, și anume că Uniunea Europeană și Comisia Europeană nu pot acționa decât în domeniul de competență conferit de tratatele europene. Este vorba despre articolul 51 din TFUE care nu se aplică decât în contextul dreptului comunitar. Am uh, revizuit această chestiune care face obiectul petiției. Ne-am consultat cu mai multe servicii competente și din elementele primite nu am putut găsi niciun fel de legătură între chestiunea petiției și dreptul comunitar. Este vorba în principal de chestiuni care privesc dreptul la proprietate Articolul 3, articolele 3, 4 și 5 din TFUE uh, spun că dreptul la proprietate uh, ține de um, competența națională. Dacă nu se ține deci de dreptul național. Ori din elementele petiției acest caz uh, este clar unul strict de natură națională. Evident, dreptul la proprietate poate cădea oarecum și sub incidența dreptului Uniunii Europene, dar trebuie ca această legătură și această incidență să poată fi să fie probată. Deci trebuie să fie elemente care să aibă, care să reprezinte o încălcare a dreptului Uniunii Europene. În concluzie, nu am reușit să găsim o legătură între petiție, între subiectul petiției și dreptul Uniunii, drept pentru care Comisia reamintește că atunci când petiționarul consideră că drepturile i-au fost încălcate, Evident, uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului rămâne uh, instanța care trebuie să îi se adreseze. Vă mulțumesc. Eh, eh, Mulțumim foarte mult. Aș dori să știu dacă există vreo intervenție din partea deputaților. <laughs> Considero că, considero că eh, Bun. Știți foarte bine că noi în Parlamentul European, mai ales în Comisia noastră pentru petiții, am monitorizat îndeaproape diferitele subiecte care afectează felul în care se desfășoară lucrurile în Cipru și e clar că tema aceasta este foarte interesantă. Vă propun ca această petiție să rămână deschisă până când vom primi informații suplimentare pentru a putea monitoriza felul în care evoluează lucrurile. Mulțumesc! Așa că acum vom trece la ultima petiție, punctul 12 de pe ordinea de zi, petiția 1653-2010, prezentată de către Marchela Isaia Țiaca, naționalitate cipriotă, în numele Mișcării de, pentru Refugiați și a mamelor strămutate din Cipru. De asemenea, și în acest caz, ă, doamna petiționară nu este de față, așa că am să dau cuvântul direct comisiei. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ilio Olos. În primul rând, permiteți-mi să subliniez faptul că Comisia se angajează să combată orice formă de discriminare prin competențele conferite de tratat. Atât tratatele europene cât și Carta Drepturilor Omului se aplică, dar doar atunci când se aplică dreptul Uniunii Europene. Este vorba despre domeniul securității sociale, ocupării și accesului la bunuri și servicii. În ceea ce privește această petiție, am uh, inițiat o corespondență susținută cu uh, petiționara, care a înaintat și o plângere oficială Comisiei Europene o plângere care a fost închisă între timp și voi explica și de ce. Diferențele de tratament uh, între bărbați și femei uh, priveau uh, avantajele sociale, ori acest domeniu nu este acoperit de competențele noastre. Deci, avantajele sociale nu sunt acoperite de dreptul Uniunii Europene, ci sunt de competența autorităților naționale și legislației naționale. Deci statul membru este cel care trebuie să uh, garanteze aceste avantaje. De aceea noi am trimis acest caz către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vă mulțumesc. Eh, Valesa, quería pedir. Mulțumesc foarte mult, domnul Valesa. să luați cuvântul? I understand that this goes beyond Înțeleg că se depășește oarecum sfera datoriilor noastre, dar am putea uh, uh, ține această petiție deschisă până primim avizul Curții de Justiție? Sí, muchas gracias. Bueno, quedamos... Da, pun, Domnul Valesa și cu mine am mai rămas <laughs> dintre deputați. Însă, mă rog, cred că, da, eu accept propunerea domnului Valeza. După cum am spus și la cealaltă petiție, sunt teme prea complicate, delicate, ca să uh, închidem petiția, deci o menținem uh, deschisă. Mm, spune secretariatul că am putea să dăm cuvântul și uh, reprezentantului comisiei sau să transmitem practic, eh, această chestiune, să sesizăm Comisia pentru Drepturile Femei. Bun. Acum, eh, cu asta încheiem eh, și facem o pauză până la 5 și jumătate când are loc reuniunea coordonatorilor. Mulțumim tuturor!